fac de alegerea doamnei Sachs din 7 aprilie 2014 și doresc să-i urez un călduros bun venit colegei noastre care a mai fost și înainte în Parlament și uh, vă amintesc că uh, colega noastră nu își poate începe mandatul înainte de verificarea competențelor sale și până când nu declară că nu exercită niciun fel de funcție incompatibilă cu cea